Dacă nu există niciun fel de obiecție până la finalul, um, până la adoptarea procesului verbal, ele sunt adoptate. Miercuri, împreună cu um, președintele Consiliului, vom uh, vota uh, șase acte normative uh, Acestea sunt publicate în, pro în procesul verbal al acestei reuniuni. cu uh, notarea faptului că au dus la uh, o um, mm, exprimare a bucuriei din partea domnului Daniel Cohn-Bendit. Stimați colegi, uh, Consiliul Jai, joia trecută,